acela. X, Take your seat. Vă rugăm să vă ocupați locurile să putem începe. So for all of you who want to vote, take the seat. Cei care doresc să voteze astăzi, vă rog să ocupați un loc. O să începem cu un scurt anunț și vă rog să vă ocupați locurile. Dragi colegi, încă o dată, o să începem cu un scurt anunț. Și o să fac uh, anunțul în limba ceh, așa încât vă rog să vă puneți căștile. Astăzi marcăm a șasea aniversare a atacurilor teroriste asupra sistemului de transport public din Londra, în care au murit 52 de oameni și au fost răniți aproape 800. Ne amintim ceea ce s-a întâmplat pe 7 iulie 2005 în Londra. Este un eveniment pe care nu o să-l uităm niciodată. Mai ales astăzi, gândurile noastre sunt cu familiile și prietenii victimelor uh, acestui atac terorist. Atacurile cu bombă în Londra au fost un, uh, unul dintre actele teroriste uh, cele mai cumplite de pe uh, Uh, pământul european. Dați-mi voie să subliniez faptul că teroriștii și cei care folosesc bombele, bombele indiferent ceea ce fac, nu pot să reușească până la urmă să-și impună punctul de vedere pentru că noi uh, prețuim fiecare viață. Niciun atac terorist sau acțiune teroristă nu vor fi vreodată în măsură să reducă sau să distrugă credința noastră în valori de bază, cum ar fi drepturile omului, drepturile fundamentale. Terorismul este un atac asupra noastră a tuturor un atac asupra țesutului demo- societății democratice. Nu poate să fie niciodată justificat. Europa va fi întotdeauna unită în lupta sa împotriva oricărui act de terorism. Vă rog să uh, păstrăm un minut de reculegere. Mulțumesc.